Now we are changing to the general budget. Acum trecem la bugetul general al Uniunii Europene, punctul 6 de pe, punctul no- de pe ordinea noastră de zi, o audiere cu șase directori generali din comisie cu privire la rezervele exprimate în raporturile anuale de activitate. Îi urez bun venit lui Jean-Éric Pachet, director general cercetare și inovare. Bun venit! După care bun venit lui Iost Cort de la DG Emple, ocupare. Și a treia persoană, Monique Paria, e alături de noi, de la DG Home. Bine. Haideți să începem cu dumneavoastră. Domnule Pache, să începem cu dumneavoastră. Cred că cercetarea e subiectul mai facil. Bun venit în Comisia Cont. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte Holmeier, vă mulțumesc pentru introducerea făcută. Într-adevăr, mă bucur că am azi ocazia să vă spun câteva cuvinte despre cum am pus în aplicare programul și politica în 2019. Poate îmi permiteți, înainte să o fac, să subliniez faptul că politica de cercetare la nivelul Uniunii, inclusiv cu Orizont 2020, a fost un element cheie în răspunsul nostru la COVID-19. Aș dori să subliniez faptul că deja la începutul lunii ianuarie, echipele de la DG Cercetare și Inovare și cei de la DG Sante au hotărât înainte de pandemie să lanseze o cerere de propuneri, iar în martie aveam deja primele programe în ceea ce privește un discuții incipiente legate de vaccin și tot ce ține de cercetare în sănătate. Răspunsul a fost unul cuprinzător și sperăm că vom putea avea și o platformă pentru testele clinice și toate acestea vor avea un adevărat impact în Uniunea Uniunea Europeană în răspunsul nostru colectiv pentru, do- pentru COVID-19. Acum, în termen general, în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la DG Cercetare și Inovare, Repet mesajul pe care l-am transmis și anul viitor, DG Cercetare și Inovare, toate serviciile implicate în Orizont 2020, inclusiv agențiile executive, toți aceștia iau în serios gestiunea financiară și controlul financiar și, bineînțeles, ne dorim să continuăm să o facem așa. În raportul anual de activitate, probabil ați văzut progresul legat de punerea în aplicare a programului și, bineînțeles, și punerea în aplicare a politicii de cercetare. Mai avem două programe în desfășurare, programul Cadru 7 și Orizont 2020. În realitate, suntem deja foarte implicați în pregătirea Orizont Europa, care sperăm că va începe odată ce avem un acord în legătură cu CFM-ul și uh, Sperăm că vor avea loc și trialoguri bune în următoarele câteva luni ca să poată începe. Noi suntem pregătiți să pornim Orizont Europa pentru că majoritatea lui 2019 și anul 2020 am petrecut în comisie în colaborare cu statele membre, cu Comisia ITRE, cu toate părțile implicate din Europa, astfel încât să pregătim prioritățile strategice pentru Orizont Europa și am avut și evenimente cu peste 35 de mii de participanți participanți la distanță, bineînțeles, pe subiect. Am avut oportunitatea să mai uh, rafinăm subiectele discutate și prioritățile despre care vă vorbeam, așa că am putea să începem de la începutul anului viitor programul cadru 7 și Orizont 2020. Doamnă președinte, am spus care e rata eroarei. Avem o rezervă pentru programul cadru 7 pentru că am trecut de pragul material la 3,52%. Pentru Orizont 2020 nu există niciun fel de rezervă exprimată în acest sens. Am uh, hotărât când am adoptat Orizont 2020 o rată între 2 și 5%. Avem 2,78% adică adică rata reziduală în scădere, e o evoluție pozitivă, nu una care să ne mulțumească, dar o evoluție pozitivă între aceste diferențe, între praguri. Și de aceea nu avem o rezervă aici. Ce am încercat să facem în raport? Am încercat să continuăm să evaluăm impactul pe, pe care l-a avut efortul nostru de, prim, de simplificare. Simplificarea radicală, drastică care a fost făcută ne arată că există într-adevăr o îmbunătățire în implementare. S-au făcut o serie de noi simplificări. Acolo încă e în desfășurare un proces, astfel încât acestea să ajungă peste tot în proces până la beneficiari. Pe parcursul programului Orizont 2020, cu siguranță vom vedea că asemenea îmbunătățiri ne ajută să limităm erorile în implementare. E evident un proces care trebuie să fie continuat cum știți, doamnă președinte, am spus-o și anul viitor, înce- noi intenționăm să mai facem pași înainte cu implementarea Orizont 2020. Deja am spus care e strategia de punere în aplicare în mai în Parlament și am discutat la evenimentul legat de zilele pentru cercetare și inovare. Am discutat despre costuri, despre un set unic de reguli uh, pentru întreaga comisie, nu doar pentru Orizont Europa. Se vor face pași suplimentari care eu am încredere că ne vor ajuta să ne descurcăm și mai bine în viitor, inclusiv cu sume forfetare. Concret, ce am făcut în 2019? Am trecut prin toate statele membre, am organizat seminarii peste tot, nu doar în capitale, am discutat despre modalitățile de punere în aplicare cu toți actorii, ce trebuie să găsim acum? Să găsim un echilibru bun între simplificarea regulilor pentru actorii noștri, cei care fac această cercetare și inovare și să ne asigurăm că avem cea mai bună implementare financiară a programului. Nu aceasta e neapărat intenția, câteodată poate să fie și cred că în această perspectivă legată de Europa 2020 trebuie să existe și sume forfetare și simplificare în ceea ce privește personalul și sper că vom continua să îmbunătățim toate acestea. Dacă îmi permiteți acum câteva cuvinte uh, mai generale despre program și beneficiile programului, echipa mea v-a transmis un document scurt în care puteți să vedeți ce fel de cercetări sunt efectuate sub orizont 2020 și unde sperăm să există un impact în viitorul program. Pe scurt, ne dorim să oferim cunoștințe și soluții pentru politicile publice și acum și pentru tranziția digitală și ecologică. Există foarte multe asemenea exemple în întregul program unde știința, cercetarea și inovarea au un asemenea impact direct. Și voi încheia, doamnă președinte, prin a spune câteva cuvinte legate de Orizont Europa după pe, pe, mai mult decât modalitățile de punere în aplicare. Pe de o parte, în 2019-2020 am uh, condus Consiliul de Inovare european. Acesta va fi stabilit oficial anul viitor. Există deja și sub pro- programul actual și există și un grup operativ între agenții și Comisia Europeană Deja am avut patru solicitări de propuneri pentru acest Consiliu de Inovare, pentru instrumentul numit uh, The Accelerator, care trebuie să ajute startup-urile. Mesajul e că suntem uh, foarte uimiți de inovatori, uimitori, care ne arată că în Europa nu există doar startup-uri foarte bune, digitale, ci există de asemenea și deep tech, o suprapunere între inginerie digitală și știință și că există echipe foarte, foarte talentate care își doresc să obțină finanțare sub acest program. Poate o cifră în aceste patru solicitări de propuneri, am avut solicitări de de finanțare, fie granturi, fie altele, pentru proiecte care au fost calificate ca fiind excelente și nu vorbesc de toate pe care le-am primit și deja suma este mult mai mare față de ce există pentru Orizont 2020. Vedem deja că există acest impact puternic în Uniunea Europeană. Vom avea și posibilitatea să alegem cele mai inovatoare din aceste proiecte. Va fi un lucru plin de provocări în implementarea noului program. Și un ultim comentariu, doamnă președintă, cu siguranță vom putea intra în detalii. Vreau să vă vorbesc despre misiunile sub orizont Europa. E un element nou. Pentru Maria Gabriel înseamnă utilizarea programului Orizont Europa pentru a produce cunoștințe și soluții, iar apoi acestea să fie conectate cu restul instrumentarului politic, astfel încât să, să existe rezultate în societate, să existe lucruri bune în societate, în societate legate de cancer, adaptarea la schimbările climatice, solul, oceanele și acum există aceste mission boards care au făcut recomandările lor spre comisie și acum încercăm să vedem cum putem lucra în cu toate programele, astfel încât să ajungem la rezultate foarte bune în Comisie și în Europa. Mulțumim foarte mult, vă mulțumim pentru observații și acum prima întrebare, domnule Cuh. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult, domnule Pache, pentru explicațiile dumneavoastră foarte complexe, pentru că ne-ați explicat și care este activitatea dumneavoastră. Am avea foarte multe întrebări, bineînțeles, și avem și câteva întrebări pe care am putea să le tratăm azi, dar cred că majoritatea vom putea să le formulăm într-o procedură scrisă. Permiteți-mi însă să vă pun trei întrebări despre raportul prezentat. Prima întrebare se referă la EIC. Mai ales cu privire la evoluția programelor, dar și la efectul acestora. Dumneavoastră spuneți că ele au un factor de multiplicare la investiții de 2,4, ceea ce deja e foarte mult. Întrebarea este în ce perioadă de timp ați calculat această creștere și ce se mai așteaptă de acum încolo? Este vorba de o creștere fixă sau credeți că va evolua? A doua întrebare, în ceea ce privește centrele comune de cercetare ale Comisiei, cred că bugetul centrelor comune de cercetare sunt tot uh, parte din orizontul Europa și deci nu este exact bugetul Comisiei neapărat. Dar pentru nevoile Uniunii Europene mă întreb dacă avem aici un conflict de interese pentru că, în mod normal, programele ar trebui să fie orientate către exterior și nu trebuie să fie, de fapt, benefice pentru UE. Am înțeles eu greșit sau chiar am identificat un conflict de interese aici? A treia întrebare cu privire la pragul de minimis, care a fost introdus în 2019 și această întrebare va trebui să fie pusă în toate direcțiile generale cum ar arăta marja de eroare și cum ar arăta toate cifrele dacă pragul de minimis nu ar fi fost introdus. Puteți să ne spuneți câte ceva despre aceasta? Mai am multe întrebări, dar e mai bine să le punem în alt context. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Pe sistemul ping-pong o să-i dau cuvântul acum domnului director general pentru răspuns. Da, mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește Consiliul European al Inovării, și pentru cercetare. Cred că companiile pe care le-am selectat în ultima vreme au fost selectate după criteriile pe care le stabilisem în cadrul uh, EIC. Companiile vin cu uh, proiectele de inovare și ne cer ori împrumuturi și lichidități, după care acestea sunt puse la dispoziție și ceea ce avem acum uh, ca sistem este că printr-un, uh, printr-o finanțare de bază finanțăm cercetarea, iar apoi, prin partea cealaltă a finanțării, vom uh, finanțând partea de risc. Deci am avut până aici o diversitate foarte mare de aceea de, de finanțare și în ceea ce privește um, Uh, scopul respectivelor proiecte. Dar vreau să folosesc și ocazia să spun că nu toate proiectele sunt uh, neapărat de succes. Una din uh, inovațiile pe care le-am introdus prin acest tip de produse este că vrem companii care sunt gata să ia riscuri mai mari. Deci sunt companii care nu sunt neapărat cotate din punct de vedere al garanțiilor pe piață, dar încercăm să-i găsim pe cei care au într-adevăr un potențial de inovare foarte mare și desigur, vom reveni și în decursul timpului să vă dăm mai multe informații. Centrul Comun de Cercetare al UE nu este beneficiarul Orizont 2020. Sunt foarte puține cazuri uh, astăzi în care putem, într-adevăr, să ridicăm uh, problematica pe care ați menționat-o dumneavoastră de conflict de interese și suntem foarte atenți. În Orizont Europa nu vom avea finanțare dar e vorba de o sinergie de valoare adăugată și s-ar putea ca centrul uh, comun de cercetare să fie câteodată parte dintr-un uh, proiect cu un efort comun, dar cu siguranță nu va fi beneficiarul uh, finanțării. În ceea ce privește regula de minimis, aș vrea să revin în scris cu răspunsul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, e numai pentru carbon și carbone și oțel. Mar- Marcus Piper are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule Pache, domnule director general, pentru această prezentare mai mult sau mai puțin bună. Noi suntem exporți și experți și de obicei experții sunt cei care distrug uh, supa, ca să zic așa, și o să vorbesc în germană pentru că e foarte tehnic, spune vorbitorul. Dumneavoastră ne-ați prezentat raportul pentru Orizontul 2020 și ați spus că lucrurile stau bine. La Curtea de Conturi, după cum știți, însă există un raport anual pentru 2018 cu documentație aferentă, dar și care acum se referă și la următorii ani, în care se spune că consistența, calitatea probelor, eșantioanelor nu este neapărat bună și că e nevoie de mai multă atenție în următorii ani. Vreau să știu ce ați făcut de atunci pentru ca să îmbunătățiți lucrurile. Apoi, o întrebare de conținut. În raportul anual de activitate, cifrele pentru orizontul 2020 în 2019 erau zero. Mă întreb dacă e o problemă tehnică sau dacă are legătură cu absorpția fondurilor a treia întrebare. Chiar dacă într-un proiect de cercetare lucrurile funcționează bine, dumneavoastră știți că se lucrează foarte serios și ați mai spus-o, există totuși uh, domenii în care în domeniul cercetării avem fonduri care nu sunt absorbite, care trebuie după aceea să fie plătite înapoi și dacă este așa, de ce? Mulțumesc! Domnule director general, vă rog. Ce repede, sigur. A doua întrebare, domnule Piper, n-am înțeles-o foarte bine, dar ați putea să mai o repetați încă o dată? Nici eu n-am înțeles-o. Ne liniștește, spune doamna președinte. Raportul anual de activitate. În anul 2019, plățile pentru orizontul 2020 la capitolul cercetare, transport, siguranță și energie, am văzut un transfer, deci la plăți, 0 euro. Poate e o informație greșită, poate că e o problemă tehnică, Poate că există totuși un răspuns la această întrebare, dar mai degrabă poate înscris. Bun, deci am cheltuit 0 euro pentru transport și energie. Bănuiesc că e o problemă tehnică, nu, domnule director? Cred că este o, o eroare tehnică. O să încercăm să găsim uh, eroarea, dar pot să vă spun că investițiile au fost impresionante. Nu, nu cred că este zero. Și la uh, creditele de plăți și la celelalte uh, plăți în general. Da, în ceea ce privește cealaltă întrebare, discuția între curte și comisie este în curs pe metodologie. Comisia nu este întotdeauna de acord uh, cu ceea ce spune curtea, probabil că știți acest lucru, nu e un mister. Sunt disponibil însă pentru discuții mai tehnice împreună cu echipa mea pentru ca să um, vă putem demonstra echipelor dumneavoastră cum s-a conturat metodologia noastră. Acestea fiind spuse, noi am continuat discuțiile și cu Curtea de Conturi. Nu am ajuns chiar la un acord pe o singură metodologie. Am salutat să se întâmple așa ceva, dar o să continuăm momentan să lucrăm cu mai multe metodologii, mai ales atunci când se spune că trebuie să tragem învățămintele din erori, erorile de eșantioane pe care le identificăm, ceea ce s-a întâmplat până acum mm, sistematic. Iar apoi altă slăbiciune pe care o menționează Curtea este auditul extern. Știți că o parte se face de către auditări um, interne, alte firme sunt externe la auditare și ne permit astfel și să lucrăm cu diferite tipuri de auditare și aici um, cred că avem um, mai multe posibilități uh, să acționăm, dar în același timp uh, ele reprezintă și un punct mai slab uh, al activității noastre și o să încercăm să remediem și suntem activi la remedierile acestea. Într-adevăr, avem de asemenea și credite nefolosite la sfârșitul unui proiect. Ele de obicei reintră în buget, dar creditele nefolosite sunt câteva, nu le am acum neapărat la îndemână, dar o să vă pregătesc această listă, dar sunt foarte puține, pentru că, de fapt, proiectele sunt uh, bine monitorizate, și există foarte multă implicare din uh, partea celor care le verifică. Fondul nici nu este foarte generos și toată lumea dorește să-l folosească la maxim. Deci ceea ce rămâne la sfârșitul perioadei e foarte puțin, este foarte, o sumă foarte mică, dar o să vă dau cifre și o să vă dau și nume cât se poate de repede. Vă mulțumim, Zvetelina Plenkova. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Pache, pentru prezentare, mulțumesc pentru răspunsurile pe care ni le-ați acordat. Vreau să mă concentrez pe orizontul 2020 pentru ca să vă pun câteva întrebări. În raportul dumneavoastră spuneți că după rezultatele concluziile curții de conturi nu se consideră necesare schimbări în sistemul intern. Însă, direcția dumneavoastră generală acceptă că ar trebui să se facă modificări legislative mai mari pentru ca să se poată atinge o, uh, un domeniu mai mare de aplicabilitate și deci mai mulți beneficiari. Puteți să ne spuneți mai multe despre felul în care recomandările pe care le-ați primit de la curte sunt puse în aplicare pentru programul 2020 și cum uh, aveți de gând să le implementați acele recomandări? din uh, orizontul Europa pentru următorul CFM. Ar fi de asemenea interesant să ne spuneți dacă puteți monitoriza sinergii cu alte programe și dacă puteți să ne dați câteva exemple pe ele. Mulțumesc! Domnule director general, vă rog. Îmi mulțumesc. Într-adevăr, nou veniții și IMM-urile sunt beneficiarii care sunt confruntați cu un set de reguli cu privire la cheltuielile publice, care de multe ori sunt o provocare la început avem peste 60% rată de uh, nou veniți în uh, orizontul 2020. E foarte bine, după părerea noastră, dar în același timp necesită foarte multă interacțiune și mult angajament. Și, um, de asemenea, am încercat să, să discutăm cu uh, diferiții beneficiari de fiecare dată încercând să acoperăm uh, să acoperim și orizontul 2020. Uh, asta am făcut în ultimii trei ani, cel puțin, pentru ca să putem tocmai urma recomandările curții. Mulțumesc! Și despre sinergii, da, mai ales la fondurile structurale se aplică sinergiile, la fel uh, se aplică și cu instrumentele de politici, dar este valabil și pentru restul categoriilor de CFM, unde uh, sinergiile pot să lege rezultatul cercetărilor, deci dezvolt, uh, rezultatul acestora, cu punerea în aplicare a lor care nu mai se află în domeniul de competență al orizontului 2020. Deci în acest uh, domeniu putem vorbi despre sinergii. În faza de punere în aplicare care, în care bugetul uh, european nu mai intră în discuție. Eu însă sunt foarte încrezător că se va găsi un consens între instituții cât se poate de repede pentru ca să putem uh, să depășim acest obstacol. În legătură cu fondurile structurale, da, aveți posibilitatea de, de finanțare complementară din uh, fondurile structurale, mai ales în cadrul uh, orizontului Europa, care oferă posibilitatea de a crea centre de excelență în diferite state membre și de multe ori în cadrul acestor proiecte se pot folosi fondurile structurale pentru ca să se poată îmbunătăți infrastructura necesară pentru ca echipele să poată să se dezvolte și să lucreze la nivelul la care trebuie. Apoi mai avem un proiect care se numește folosirea oportunității excelenței după Consiliul European de Cercetare sau de Inovare, am avut foarte multe proiecte care au reieșit și care au fost notate ca excelente, dar care nu sunt finanțate sub uh, orizontul 2020, iar această categorie de proiecte primește o etichetă de excelență și cu uh, această etichetă pot să aplice pentru finanțări uh, suplimentare. Încercăm să îmbunătățim umbrela sub care intră um, proiectele Europa 2020. Încercăm ca și să legăm, creăm o legătură între ajutările de stat și aceste proiecte, pentru ca să fie mult mai ușor să se financeze un astfel de proiect fără să existe o sarcină um, administrativă suplimentară. Cam aceasta se întâmplă momentan în orizontul um, Europa. Am avut un acord de curând între statele membre și deci uh, acordul pe care am ajuns marți uh, la Consiliu răspunde, de fapt, în mare parte la ceea ce a subliniat Parlamentul în prima lectură. Eu cred că se va găsi un punct de convergență. Iar apoi, ce se mai întâmplă? Mai întâi, posibilitatea ca statele membre să folosească fondurile din politica regională pentru ca să participe la parteneriatele Orizontul Europa, ceea ce n-a fost foarte dificil până acum și este alegerea statelor membre. Dar sinergiile de aici și um, textele juridice pe care se bazează vor permite așa ceva. Altceva, mai, nu neapărat mai important, dar mai radical, este posibilitatea de a transfera resurse de la politici regionale într-un program care este gestionat la nivel central, așa cum ne-am pus de acord în iulie, iar acum am găsit modalitățile necesare și corecte pentru orizontul Europa. Trebuie să fie însă confirmate atât în trialog pe orizontul Europa, cât și în CPR, în regulamentul cu privire la dispozițiile generale, deci eu Cred că pe viitor însă se va ajunge la un acord cât se poate de repede. Este un lucru esențial pentru că dacă ne uităm la Consiliul European pentru Cercetare, care este o bază pentru toți oamenii de știință, pentru ca să poată să primească eticheta, așa zis, a celor care pot deveni un om de știință la nivel, un om de știință cu așa numită garanție europeană, vedem în cazul ERC-ului, deci că merge etichetarea și așa va putea să funcționeze și pentru diferitele proiecte. Dacă cineva decide să transfere uh, o anvelopă financiară în orizontul 2020, ar putea proiectul respectiv să devină automat și un proiect ERC. Reputația va conta foarte mult pentru că dacă vine din partea ERC e excelent. Foarte multe țări au încercat să exploreze posibilitatea aceasta. E o alegere care se face la nivel național și trebuie să se facă la momentul oportun, dar ne apropiem din ce în ce mai mult să avem un cadru juridic pentru această posibilitate. Mulțumesc! Mulțumesc, suntem puțin în întârziere. Viola Frun Cramun are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule Pache. Mulțumesc pentru raport. Eu am 3-4 întrebări mici. În primul rând vreau să vă spun că anul trecut am pus întrebarea despre un ofertant chinez mare și ofertant de tehnologii și am primit un răspuns uh, nu prea convingător. Vreau să știu dacă există o prelungire la proiectele uh, respective în care firma e în continuare ignorată sau dacă s-a găsit alt ofertant sau care este uh, situația, mai ales că existau multe rezerve cu privire la proprietatea intelectuală. Nu era foarte clar uh, situația anul trecut și vreau să știu dacă acum este clar că nu era vorba numai de scopuri de cercetare, ci și un transfer de cunoștințe către o țară terță în acest proiect. Au existat și multe subvenții din China care nu fusese uh, folosite și ar fi trebuit să treacă înapoi în buget și nu s-a întâmplat. Deci cred și sper că și Comisia să poate să analizeze ce s-a întâmplat acolo. Este regretabil că nu s-a întâmplat până acum. N-ar trebui să ne mai permitem așa ceva până acum. Uh, ca până acum. Apoi, a doua întrebare. Dacă ne uităm la JIS, la Centrul de Inovare Comun, Vedem că este vorba de o instituție care funcționează foarte bine, dar trebuie să fie schimbată din cauza pactului verde și trebuie de asemenea să fie acum puțin extinsă. Eu zic că tocmai ar putea beneficia de experiențele acumulate între timp. Vreau să vă întreb dacă există posibilități, după părerea dumneavoastră, din partea Digi Cercetare, să îmbunătățiți Centrul Comun de Cercetare sau dacă aveți vreun plan să o faceți. Știu că sunt chestiuni de ordin intern pe care noi nu avem cum să le gestionăm din Parlamentul European. Și ultima întrebare în legătură cu un studiu care a fost publicat în mai, în care se vorbea despre sănătatea publică și despre dezvoltarea de vaccinuri. bunăvoința a existat, dar controlul din partea Comisiei despre ceea ce este un parteneriat public-privat nu a fost la înălțime. Se vorbea despre dezvoltarea unui sistem de sănătate publică și de vaccinuri, dar la analiza făcută de către ONG-uri, s-a văzut că fusese dezvoltate uh, substanțe care erau exclusiv pentru piața europeană de avantaj, dar nu erau neapărat de interes la nivel mondial. Vreau să vă întreb dacă ați încercat să vedeți ce s-a întâmplat mai precis. A existat o reacție din partea Comisiei, nu, cel puțin până în uh, opinia publică n-a ajuns. Domnule director general, două minute. On your first question, uh, indeed, I think... Mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare, da, vom veni cu un follow-up în scris foarte uh, repede, cât mai repede cu putință, pentru că mare parte din această informație nu este deocamdată la Direcția Generală de Cercetare, ci ține și de alți colegi, cei care luptă împotriva fraudei. Deci o să văd cu ei și mai o să facem un follow-up. Dar mă gândesc că ar fi poate mai util pentru Comisia dumneavoastră și Parlament să știe că noi tragem învățăminte din asta și din nou în, la Consiliu săptămâna trecută a fost o schimbare majoră care a intervenit în textul Comisiei referitor la Orizont Europa, deci cu sprijinul Comisiei, ceea ce ne permite un lucru care nu e posibil astăzi, și anume să excludem companii care sunt stabilite în Uniunea Europeană, dar care sunt controlate de alte companii din țări terțe, dacă există un astfel de risc. Uh, deci e ceva care apare acum în textul Comisiei, care va fi discutat cu Parlamentul și o astfel de prevedere în anumite domenii ar putea identifica anumite dificultăți și am putea atunci evita o serie întreagă de probleme în materie de implementare. Deci aici, da, avem o, un oarecare grad de follow-up care există. Acum, în ceea ce privește următoarea întrebare pentru Orizont Europa, știți că avem două bugete pentru cercetarea, centru de cercetare comună, însă în ceea ce privește uh, gestionare, cred că ar trebui să discutați cu colegii noștri. Iar în ceea ce privește ultimul punct, criticile adresate, uh, inițiativa Medicina Inovatoare, uh, noi ce am făcut, am răspuns foarte în detaliu în scris, suntem gata să vă împărtășim acest răspuns în scris și am abordat toate punctele. Am uh, dovedit faptul că venim cu control uh, guvernamental, că participăm la luarea de decizii și mai ales la ultimul punct referitor la uh, vaccinuri, se știe foarte bine că e vorba de instrumentul care poate fi desfășurat în modul cel mai rapid cu putință, în așa fel încât să putem veni cu un răspuns concret la toate problemele cu care ne-am confruntat în ultima vreme. Deci e clar că există aici o evaluare de impact la nivel global și avem uh, și parteneriate pe care le uh, uh putem folosi în acest sens. Mulțumesc! Schi. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Cerneschi. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Da, ați spus că să ne grăbim un pic. Așa că aș avea două întrebări foarte concrete. Mai întâi, anul trecut ați trecut printr-o restructurare. Aș vrea să știu care au fost efectele acestei restructurări. Și, în al doilea rând, în ceea ce privește recuperarea unor sume, a unor fonduri. E o procedură foarte îndelungată, care poate dura până chiar și ani de zile. Care e situația actuală? S-au schimbat un pic lucrurile? Herr Director? Domnul director general, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, am fost profund reorganizați în uh, direcția noastră generală și mă miră că asta se știe și la Parlament. Bun, cu siguranță din motive întemeiate, dar a fost o restructurare pe două axe. Mai întâi pentru a alinia uh, activitatea noastră cu un ansamblu întreg de politici europene pentru a introduce uh, scopurile de dezvoltare uh, durabile și, de asemenea, pentru a pune accentul pe un uh, sprijin și mai puternic pentru Europa, uh, pentru Orizont 2020 și Orizont Europa. Uh, Tocmai de aceea s-a făcut această restructurare, dar nu numai la direcția noastră generală, ci și în alte direcții generale. Uneori e greu să ai echipe care să conlucreze și deci acum încercăm să întreprătundem toate aceste activități în așa fel încât să susținem politicile și inițiativele. Și în ceea ce privește eforturile noastre de a ne asigura că putem oferi uh, control management uh, la înălțimea așteptărilor e un subiect extrem de sensibil în direcția noastră generală. Avem acum resursele necesare și avem o abordare în care oamenii acum chiar și conlucrează și au capacitatea de a face față mai bine acelor programe care se încheie și avem acum o întreagă procedură care acum este mai bine susținută în cadrul uh, direcției noastre generale și din câte văd eu, într-adevăr am reușit să îmbunătățim rezultatele în acest sens. Și cu siguranță încă n-am ajuns poate la situația ideală, dar cât de curând poate va fi în măsură să documentăm acest lucru în comisia dumneavoastră. Mulțumesc! Ganz herzlichen Dank! Vă mulțumim! Domnule Cus, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, vă mulțumesc, domnule Pache, pentru prezentarea făcută și pentru răspunsul la întrebări. Vom menține legătura și sperăm că data și pentru că timpul acum ne presează, vă dau cuvântul din nou, doamnă președinte. Mulțumim foarte mult. Atunci trecem acum la DG Employment. Nu am niciun fel de introducere, ci voi da cuvântul direct directorului general Iost Corte. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. My... Dați-mi și mie voie să vă mulțumesc pentru invitația în această după-amiază pentru a discuta împreună rezultatele financiare pentru anul 2019 și de asemenea să vedem și uh, înspre viitor, și anume răspunsul nostru față de COVID-19. Când mă uit la rezultatele din 2019, așa cum reiese din uh, raportul anual de activitate, cred că e corect să spunem că rezultatele sunt încurajatoare. Putem fi optimiști. Cu toții știm că în perioada 2014-2020 regulamentele aplicabile pentru fondurile de care sunt eu responsabil sau au intervenit schimbări majore care acum, într-adevăr, chiar dau roade concrete și uh, Asta consolidează foarte mult modelul nostru de asigurare. Cele mai importante schimbări reprezintă uh, regula aceea de 10% uh, rezervă, deci asta înseamnă că Comisia are posibilitatea să pună deoparte o rezervă de 10% ca o măsură de siguranță pentru a face față unor anumite situații ulterior. De asemenea, am implementat și un sistem și o politică de întrerupere și suspendare foarte stricte și cred că toate aceste măsuri la oaltă reprezintă o asigurare asupra faptului că fondurile sunt uh, cheltuite corect, uh, aliniat pe obiective. Dacă ne uităm la raport, vedem că noul sistem funcționează foarte bine și estimăm riscurile legate la regularitatea fondurilor pentru 2019 între 1,6% și 2,2% și după corecturile financiare care au fost implementate, per total, o er, rata reziduală de eroare este de 1,2%, ceea ce evident este cu mult sub 2%, care este pragul uh, stabilit. Și cred că e destul de clar și mă încântă să vă pot spune acest lucru, că datorită ajutorului și susținerii din partea Parlamentului European pentru consolidarea regulilor aplicabile, avem uh, o îmbunătățire foarte uh, vizibilă la nivel de rată de eroare și asta reiese și din raportul Curții de Conturi. Dar, ca de obicei, sistemul nu e perfect, întotdeauna e loc și de mai bine. Tocmai de aceea cred eu că și discutăm astăzi despre aceste subiecte și aștept cu nerăbdare comentariile și sugestiile dumneavoastră pe această temă. În ceea ce privește auditorii și autoritățile de auditare, e clar că am plasat o rezervă pentru programele ISF și un program referitor la FEAD. Dar acestea oricum nu au un impact financiar major. De ce avem aceste rezerve? Pentru că se leagă foarte mult și de rata de eroare în eligibilitatea costurilor și operațiunilor. Spre exemplu, achiziții publice, am constatat acolo niște probleme, dar de asemenea și eligibilitatea participanților la inițiativa de promovare a, a Uh, locurilor de muncă în rândul tinerilor. Și mai mult decât atât, anumite autorități de auditare în statele membre nu și-au încheiat încă auditarea la timp și asta înseamnă de asemenea că a trebuit să ne exprimăm o rezervă în acest sens. Însă sunt totuși optimist că multe dintre aceste rezerve vor putea fi înlăturate până la sfârșitul anului. Acum, bun, nu sunt chiar atât de problematice, pentru că faptul că există anumite rezerve înseamnă că asta demonstrează că sistemul e funcțional, că problemele sunt detectate, sunt uh, uh, luate în vedere și că se aplică regulile în mod corespunzător. Acum, în ceea ce privește implementarea fondurilor, pot de asemenea să uh, vă spun că, da, avem vești bune în sensul că volumul total pentru perioada 2014-2020 continuă să fie uh, la viteza sa de croazieră. E un exercițiu pe care l-am început în 2014-2015 destul de lent, însă acum observăm că avem într-adevăr o accelerare puternică la nivel de implementare. Deci proiectele ISF au ajuns acum la o rată de 92% de implementare și pentru inițiativa pentru tineret ajungem aproape la 100%. Apoi, una, rata de absorție, o altă cifră importantă, de asemenea aceasta s-a îmbunătățit ajungem la 35,7% la sfârșitul lui august. Acum, dacă e să trec mai departe, la răspunsul pe care îl oferim în situația aceasta în context de COVID. E clar că foarte curând, foarte repede, de îndată ce a început criza în martie, Comisia a luat inițiative importante, știți foarte bine acest lucru. Răspunsul față de uh, virusul uh, coronavirus și inițiativa de investiții a permis statelor membre în mod considerabil să beneficieze de lichidități. Deci au fost eliberate toate fondurile care încă nu fusese angajate și de asemenea au, au putut fi utilizate noi instrumente în cadrul acestor scheme. S-au schimbat anumite regulamente destul de repede și asta și datorită ajutorului din partea Parlamentului. Acum suntem în măsură să finanțăm toate intervențiile uh, pe piața ale statelor membre pe care le consideră necesare de la începutul anului și până acum. Și e remarcabil, vedem, vedem exact unde sunt utilizate fondurile și vedem că statele membre se descurcă bine la utilizarea acestor fonduri. Acum, bun, evident, facilitatea pentru rezistență și redresare este noul mare program asupra căruia s-a ajuns la un acord la nivel de state membre și care în continuare trebuie să fie uh, negociat între Parlament și Consiliu. Dar, având în vedere că ne dorim să avansăm foarte repede, eu cred că am reușit să facem deja acest lucru și e vorba de sume imense aici, 312 miliarde, pentru care mare parte va fi utilizată de statele membre pe, piața, pe chestiuni legate de piața muncii și inițiative sociale. Apoi, Persi Plus, care iarăși un program care va dura uh, șapte ani, cu începere din 2021, cu 88 uh, de miliarde care sunt astfel alocate și cred că și aici vom face noi, vom lansa noi programe de îndată ce temeiul juridic este adoptat. Bineînțeles, toate flexibilitățile pentru fondurile deja existente poate creează acum un grad suplimentar de risc. Incontestabil asta. Destul de clar. Dar evaluăm acest lucru. Și am avut chiar o analiza la nivel corporativ în comisie. Deci nu e vorba doar de fondurile de la noi, ci așa, în toate direcțiile generale, pentru a vedea unde este situat riscul și cum putem să-l atenuăm, să punem la punct un plan în acest sens. Și evident că în acest sens discutăm intens cu statele membre pentru a ne asigura că aceste riscuri vor fi atenuate și e în continuare o muncă în desfășurare care se drolează destul de bine deocamdată. Am înființat un task force care cooperează astfel cu statele membre și care a pus la punct un uh, site internet care ne permite statelor membre să pună întrebări și să primească răspunsuri. Și apoi lupta împotriva fraudei. De asemenea, avem aici o întreagă strategie care este desfășurată pentru a detecta cât mai devreme cu putință, cât mai timpuriu cu putință, orice conflicte de interes. Bun, știți foarte bine, doamnă președinte, cât de activ suntem pe acest subiect și asta tocmai și datorită angajamentului și sprijinului dumneavoastră. Uh, Acum există o propunere a Comisiei pentru a adăuga acest lucru obligatoriu în uh, toate documentele noastre. Cam aș, aș mai fi vrut să mai spun mai multe lucruri, dar nu ne mai ajunge timpul, așa cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Now the floor is to Mr. Kuz. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Kuz are cuvântul. Herr Korte, für diesen Bericht. Vă mulțumesc, domnule Cote, pentru acest raport și pentru prezentarea făcută cu privire la DG-ul dumneavoastră. Din nou am câteva întrebări și aș dori în primul rând să încep cu o întrebare de principiu. În raportul anual al DG Agri am văzut că ceea ce s-a făcut pentru locurile de muncă, că sunteți responsabili și pentru locurile de muncă, jobs. Există suprapuneri aceasta cu domeniul dumneavoastră și s-ar putea să, să fie evitat o asemenea dublare aici. O a doua întrebare, are de a face cu fondul pentru ajutor european pentru ce aflați în situațiile cele mai disperate. În raport am citit numărul 5 din 2019, un raport special al Curții de Conturi, că doar patru state membre sunt pentru un asemenea program care conține și incluziunea socială. Da, doar 2,5% din întregul fond ar fi acest program, dar nu există niciun fel de monitorizare. Ați putea să ne asigurați că acești bani nu dispar undeva într-o gaură neagră și cum vă asigurați că banii într-adevăr sunt folosiți corespunzător? O a treia întrebare are de a face cu raportul dumneavoastră anual ne spuneți că aproximativ 40% din șomajul pe termen lung, șomerii pe termen lung, de fapt ne spuneți că 40% dintre șomeri sunt șomeri pe termen lung cum abordați acest fapt? Ce s-a întâmplat pe timpul crizei COVID cu această cifră? Ce veți face astfel încât această cifră să nu crească și mai mult? Ce fel de soluții ați avea? Și un alt punct are de-a face tot cu programul Arahne pe care l-ați menționat deja. Am citit că patru state membre nu participă și că nu utilizează instrumentul Arahne. Și atunci, cum puteți totuși să colaborați cu aceste state membre și cum obțineți datele corespunzătoare, cum puteți să verificați că nu există niciun fel de escrocherie, fraude și așa mai departe. Aceasta e ultima mea întrebare. Mulțumesc. Domnule director general, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Cred că în momentul în care vorbim de dezvoltare și programele de dezvoltare, uh, care într-adevăr țintesc la crearea unor locuri de muncă și păstrarea lor în zonele rurale, să știți că aici nu avem niciun fel de suprapunere cu Direcția Generală a Agri, nu, ci ne asigurăm pe lângă statele membre că nu există niciun fel de dublare a fondurilor utilizate. Noi avem aici niște mecanisme foarte puternice tocmai pentru a evita astfel de situații și evident toate politicile de agricolă, toate politicile uh, agricole comune sunt absolut utile, pentru că altfel am avea mai puține locuri de muncă în aceste sectoare. Dar asta nu înseamnă că există un conflict de intervenții între diferitele fonduri care participă. Apoi, în ceea ce privește șomajul pe termen lung, din păcate, da, într-adevăr, asta pare să fie o cifră care scade foarte lent. Știți că există recomandările specifice pe țară pe care Comisia le-a înaintat tocmai pentru a ajuta statele membre să facă față acestei probleme, dar într-un fel e un fel de moștenire a trecutului, a trecutului, a crizei financiare, uh, monitorizăm evident îndeaproape acest lucru în cadrul fondului social și multe programe există în acest sens, tocmai pentru a reintegra acești oameni pe piața muncii, pentru a ne asigura că acele competențe de care ai nevoie astăzi pot fi achiziționate și pot să-și găsească un loc de muncă prin serviciile publice de uh, Uh, oferirea locurilor de muncă, de angajare în statele membre. Noi încercăm să consiliem, să încurajăm statele membre, să învețe unele de la uh, altele și să vedem care sunt fondurile disponibile de la bugetul european, tocmai pentru a ajuta statele membre să facă acest lucru. Acum, evident, v-ați gând, ați uh, a făcut aluzie și la consecințele crizei COVID asupra acestui șomaj de lungă durată. Deocamdată, din fericire, impactul e destul de soft uneori chiar am impresia că suntem așa în ochiul uraganului, că sunt multe întreprinderi care au dificultăți, dar din fericire nu concediază oameni în masă. Slavă Domnului! Și asta datorită eforturilor făcute de statele membre, uh, care au fost măsuri foarte eficiente, foarte populare, un program foarte eficient pentru a permite oamenilor să-și păstreze locul de muncă. Acum, întrebarea e până când. Și cred că Asta, la asta n-am niciun răspunsul. E o dezbatere interesantă. Deocamdată sunt multe, multe state membre care continuă aceste scheme, cu mult dincolo de ceea ce fusese inițial prevăzut. Uh, mare parte erau prevăzute până în septembrie, până în octombrie și sunt state membre care au hotărât să le prelungească până vara viitoare, în așa fel încât să evite șomajul. A, e adevărat că patru state membre referitor la Rahne nu sunt acoperite și tocmai acesta este și motivul pentru care am venit cu această propunere, care acum este la nivel de trialog, pentru a ne asigura că va exista o obligație din partea statelor membre de a utiliza arahne. Și încurajăm statele membre să adopte rapid acest text. Și în final m-ați întrebat și despre FEAD. Deci, fondul pentru persoanele cele mai defavorizate. O să trebuiască să revin ulterior în scris sincer. Știu că există state membre care au ales o abordare diferită, pentru că sunt în cadrul FEAD două posibilități. Fie ai un program pentru alimente și locuințe, sau dacă nu, ai posibilitatea să faci apel la programul general. Și sunt patru state membre care au ales această a doua opțiune. Dar faptul că sunt într-o schemă diferită, asta nu înseamnă că nu există și control, că nu există și monitorizare. Ba da, există, asemănător cu ceea ce există pentru toate celelalte programe și inițiative. Director Marcus Piper. Vă mulțumim, domnule director general, are cuvântul Marcus Piper. Mulțumesc, domnule director general, sunt uimit de ce ne-ați spus în legătură cu munca cu program redus, Kurzarbeit. Cu avem sute de miliarde de euro în credite, sute de miliarde de euro, astfel încât să finanțăm acest tip de muncă pe termen scurt. Și acum ne spuneți că trebuie să se continue cu asta cumva. Am rămas fără cuvinte. Contribuabilii europeni sunt cei care plătesc aceste reguli în ceea ce privește munca cu program redus. Uh, aceasta ar fi o primă observație. Apoi ne-ați spus destul de puțin în ceea ce privește rata de absorpție scăzută, care continuă să fie așa în Slovacia, Spania, România, în Italia. Acolo ratele de absorbție, și chiar dacă avem regulă N+, N++, în continuare sunt undeva la 18-19%, mult prea puțin, ceea ce înseamnă că sunt mulți bani pe care îi avem în buget, dar care nu sunt solicitați. Ce fac faceți în ceea ce privește faptul că ar trebui ca aceste fonduri să fie absorbite până la 90%? Și o penultimă întrebare. În politica socială, politica socială include și garanția pentru tineri. Ce înseamnă garanție pentru tineri? E sarcina statelor membre să îi formeze profesional și acum, iată, există în Europa o garanție pentru tineri. Noi, Parlamentul European, am tot solicitat acest fapt. Vrem să știm ce se întâmplă ascunde în spatele acestei garanții. Am o garanție că voi avea un loc de muncă și că am o, am o formare bună în acest sens, dar uh, cum există această garanție la nivel european? O ultimă întrebare în ceea ce privește fondurile neutilizate. Uh, în domeniul ocupare, creștere, tineri, migrație. Există niște sume care n-au, fi, n-au fost folosite, 1,6 miliarde de euro în 2019. Ce se va întâmpla cu acești bani acum? Ce E posibil să se facă în următorii ani cu banii nefolosiți. Acești bani nefolosiți s-ar putea ca să fie utilizați în domenii care până acum au fost subfinanțate. Mă gândesc în primul rând la programul Erasmus, la cercetare, la tranziția energetică. Poate acești bani ar putea fi transferați spre astfel de domenii atunci când ei nu pot să fie utilizați. Mulțumesc! Domnule director general, Cred că nu m-ați înțeles corect, domnule Piper. Eu nu spuneam că Uniunea Europeană trebuie să plătească pentru acest tip de muncă cu program redus. Noi plătim foarte puțin. Sunt bani care sunt dați cu împrumut statelor membre. Statele membre au aceste scheme, ele, ele le finanțează. Ce face Uniunea Europeană? Permite să se poată face așa ceva sub procedura de urgență din Pactul pentru Stabilitate și prin cadrul în ceea ce privește ajutorul de stat, care e un cadru flexibil. De ce? Pentru că ar fi mult mai scump dacă acești oameni ar deveni șomeri. Și aceste scheme de muncă pe termen scurt, curțarbait, sunt scumpe, dar sunt mult mai puțin costisitoare față de șomaj. Îmi cer scuze dacă nu am fost destul de clar, nu ceream să fie plătite aceste scheme în întregime de Uniunea Europeană. Cât de N plus 3, știți că Comisiei nu îi place N plus 3. E prea multă flexibilitate. Noi întotdeauna cerem N plus 2 și e, e clar că introducerea regulii N plus 3 a dus la mai puțină disciplină, mai puține angajamente în felul în care statele membre își gestionează fondurile. Dacă banii nu sunt angajați după N plus 3, atunci sunt pierduți. Întotdeauna spunem că sunt pierduți, adică se întorc sau nici măcar nu sunt luați din statele membre prin buget și sunt plătiți înapoi statelor membre. Nu cred că nu îi putem folosi în alte scopuri și în niciun caz să finanțăm programe care țin de un alt capitol din CFM. E foarte complicat. Comisia întotdeauna a cerut, de fapt, o asemenea flexibilitate, această flexibilitate să fie crescută și vedem asemenea indicații bune în noul CFM, însă statele membre par să fie temătoare în acest respect. Garanția pentru tineri Youth Guarantee, ce e într-un nume? Înseamnă, de fapt, că fiecare tânăr care își termină studiile, are o garanție în legislația europeană că în patru luni acesta fie găsește un loc de muncă, fie o ucenicie, o ucenicie sau își continuă educația, pregătirea. Uh, Asta înseamnă. În mijlocul crizei financiare a fost fondat această garanție când erau afectați foarte, foarte mulți oameni, mai ales tinerii și e un program de succes. Dacă e să ne uităm la cifre, peste 2,7 milioane de tineri au beneficiat de această garanție conform cifrelor pe care le avem noi. Însă, cum se întâmplă cu toate în lumea mea de afaceri sociale, întotdeauna e Uniunea Europeană împreună cu statele membre. Nu Comisia este cea care se ocupă în final de toate acestea. Am încercat să înfițăm programe împreună cu statele membre, astfel încât acestea să învețe din ceea ce se face în alte state membre. Și cred că am reușit să vă răspund la întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumim, Svetelina! Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule Corte, pentru prezentare și informațiile specifice oferite. M-aș, mi-aș dori să aud mai multe informații în ceea ce privește revizuirea de performanță a programelor și aș avea și o întrebare specifică pe o parte a raportului. Dacă îmi permiteți, voi cita această parte din raport unde se spune că debutul lent al programului, al perioadei de programare duce la provocări în ceea ce privește implementarea. Mai există două 293 de, pro, de programe cu zero rezultate. Care considerați că sunt motivele pentru care aceste programe nu au ajuns la valoarea pe care trebuia să o aibă. Iar a doua întrebare are de a face cu raportul, tot cu raportul anual, mai încolo în raport, regăsim următorul fapt. DG Emple consideră că nu există niciun fel de urgență de a elabora linii directoare pentru, în, pentru 2025. Când credeți că statele membre ar trebui să primească asemenea uh, linii de orientare. Poate ar trebui să ținem cont de experiența pe care o aveți pentru închiderea programelor pentru perioada 2007-2013 și acum avem și aceast, acest fond în ceea ce privește redresarea economică cu termen până în 2024. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, da, pot să vă spun care sunt rezultatele exercițiului privind evaluarea performanței. Cred că cifrele dumneavoastră sunt corecte, dar totuși 79% din prioritățile fond, FSE, FSE au reușit să ajungă la rezultate și fondurile au fost alocate. În 21% din cazuri prioritățile nu au fost îndeplinite, ă, ceea ce înseamnă că finanțarea legată de, acestea, de aceste priorități va fi realocată spre alte priorități unde există o performanță. E ca un fel de mecanism de sancțiuni pe care l-am pus în aplicare în acest an. Statele membre care nu și-au primit propunerea pentru realocare în comisie, atunci comisia va decide Banii rămân la statele membre. Ele sunt cele care au posibilitatea de realocare spre alte priorități pe care le identifică ele. Programele neperformante, de fapt, la acestea se renunță. Există un asemenea efect și există mai multe motive pentru care lucrurile stau așa. În primul rând, stadiul incipient 2000, pentru 2014-2020, pentru această perioadă de programare, totul a mers foarte încet la început și pentru că Uniunea Europeană le-a cerut foarte multe statelor membre. Am avut foarte multe așteptări în ceea ce privește ce trebuie să facă și au existat probleme cu capacitățile administrative, care nu sunt la fel de puternice în toate statele membre, așa că există asemenea dificultăți grave și care continuă. Avem un buget pentru asistența tehnică, putem să ajutăm statele membre, însă aveți dreptate, situația în continuare nu e una ideală. Și de aceea rata de absorbție e așa cum e astăzi în ceea ce privește liniile directoare pentru închiderea programelor, noi lucrăm asupra lor. Vă pot răspunde așa că noi lucrăm asupra acestora pentru închiderea în 2025 și într-o anumită etapă și pentru acest mecanism pentru redresare și rezistență. De fapt, nu de geul meu se va ocupa, dar va trebui să existe și pentru acest element, vor trebui să existe linii directoare și pentru acest element. Îmi cer scuze. Aveam de clarificat ceva în legătură cu votul. Viola von Cramon urmează, Olivier Chastel din păcate nu e alături de noi. Da, a trebuit să Prime semnul să încep. Vă mulțumesc, domnule director general, că ne-ați răspund, ați răspuns și foarte atent și la, la întrebările colegului Piper în legătură cu programele și faptul că trebuie să se poată reacționa foarte rapid în ceea ce privește șomajul. Și așa stau lucrurile și în Germania, să fie prelungite asemenea dispoziții și banii să fie puși la dispoziție. Pe mine m-ar interesa dacă ne-ați putea spune Câte dintre statele membre s-au decis să folosească această muncă pe termen scurt? Care sunt sumele alocate? Bineînțeles, sunt limite de creditare, dacă ne-ați putea spune cât vine din partea Uniunii Europene și cât investesc statele membre, astfel încât să putem să avem o privire mai clară aici la cont. Apoi, rata de absorpție. Uh, când discutăm cu sindicatele și cu alți actori, întotdeauna vorbesc despre acest fapt și această chestiune legată de N plus 2 e legată și de chestiunea care are de-a face cu debirocratizarea sau de o povară mai scăzută în ceea ce privește costurile. Aveți niște idei concrete? V-ați gândit ce s-ar putea face astfel încât rata de absorpție să fie crescută sau fluxurile de numerar să fie facilitate, mai ales cele care trebuie să ajungă la cei mai afectați. Și un al treilea punct, în Franța au existat câteva cazuri problematice, s-au trimis și 10 scrisori de avertisment, s-au întrerupt plăți la, în prima jumătate a anului 2020. Au existat probleme cu gestiunea comună, se pare, și probleme și la audit. E o problemă specifică care a existat doar în Franța. Aveți cunoștințe? Există și alt, alte astfel de probleme sistematice când vorbim despre sistemele de control și management gestionat cu alte state membre. Mulțumesc! Domnule director general, mulțumesc. Um, de, de Kurzarbeit, um... Da, cred că vă, vă veți putea face o privire de ansamblu în ceea ce privește această muncă pe termen scurt. Câte state membre au asemenea programe? Cred că toate statele membre au, însă sunt foarte diferite. Însă a fost un rezultat de succes. Diferențele se regăsesc mai ales în următoarele elemente. Cât timp vor persista aceste sisteme și de asemenea și cine este vizat de un asemenea sistem. Există discuții în anumite state membre în legătură cu lucrătorii independenți. Angajații, clar, dar ce se întâmplă cu independenții care nu au statutul de angajat? Dacă ne uităm la programul SHORE, Consiliul, cred că tocmai în această săptămână, a aprobat programele pentru 16 dintre statele membre, dintre, 6, dintre aceste 16, 12 dintre programe acoperă și independenții. Vorbim de aproximativ 90 de miliarde din cele 100 de miliarde bani care au fost activați. A doua întrebare pe care ați avut-o, vom face această privire de ansamblu pentru dumneavoastră, vă vom transmite-o cât despre nevoia de simplificare, aveți perfectă dreptate. Multe dintre aceste probleme legate de absorpție au de-a face cu complexitatea regulilor. Cred că e cinstit să o spunem așa. De fiecare dată când Comisia vine cu o propunere pentru un viitor CFM sau programe de finanțare, întotdeauna spunem că ne dorim simplificare și cred că am făcut lucruri foarte bune, însă nu am ajuns unde ne doream încă. Un element pe care l-aș sublinia aici și care e special special pentru Fondul Social European și se va regăsi și în Fondul Social European Plus și anume uh, opțiunea privind costurile simplificate. Am introdus-o acum și cred că aproximativ 35 sau 40% din programe utilizează această opțiune. Înseamnă că există o rată forfetară pentru un proiect, ceea ce înseamnă că nu trebuie să se calculeze exact câte persoane au participat la formare, care au fost costurile, costurile pentru clădire, cât a trebuit să fie plătit formatorul sau profesorul. Toate aceste lucruri au fost acum înglobate prin acte delegate în această sumă forfetară. Și cred că E o cale promițătoare de urmat. Mai putem să extindem și domeniul de aplicare pentru aceste costuri simplificate. Putem spune că simplificarea a ajutat cum vă spuneam, facem tot ceea ce putem astfel încât să creștem capacitățile administrative din administrațiile naționale, pentru că ele sunt cele care fac munca. E o gestiune partajată, într-adevăr. Am un DG cu poate 600 de oameni pentru această sarcină, dar în statele membre, acolo se face selecția, acolo se face controlul. În ceea ce privește fondurile, dacă aveți, cred că cifrele mele sunt corecte, 10 programe au fost suspendate sau în întrerupte în Franța, dar pentru că în Franța nu a fost făcută munca de audit necesară. Au făcut-o însă cam încet și cred că o parte dintre acestea au fost deja ridicate între data de finalizare a raportului și astăzi. Mulțumim foarte mult și acum domnul Cernețchi la distanță. Yes, coleg Cernețchi. Domnul Cernețchi, vă rog la distanță. Please press the speak button. Vă rog să apăsați pe butonul speak. Okay, we try to take first the... Să încercăm să ascultăm mai întâi. Ah, poftiți, domnule Cernetski. Bun. Bună ziua, vă auzim, da. Câteva întrebări foarte scurte și concrete din partea mea. În primul rând, efectele pandemiei de coronavirus pe șomajul din Uniunea Europeană. Cum le evaluați, dacă aveți un pronostic? Domnule director, ați vorbit despre FSE Plus Ați putea să ne menționați câteva proceduri uh, care s-au dovedit a fi bune și pot fi repetate, concluzii care au fost trase din criza financiară din anii 2007-2008 până în 2012? Aceasta a fost a doua întrebare. Sper că mă auziți bine. Și apoi, o a treia întrebare. Dacă puteți să ne spuneți ceva mai în detaliu despre problema pe care o avem pe termen lung a șomajului cauzat de pandemie, vă rog. Două minute, vă rog, dacă se poate să le respectați. Da, mulțumesc, domnule Cernețchi. Să știți că jumătate de oră aș putea vorbi pe subiectul acesta, dar să nu vă speriați, doamna Holmeier, că nu voi vorbi atât. Cifrele șomajului de astăzi ne arată că suntem la 7,4-7,5% de la 6,9%. În statisticile Uniunii Europene pe care le primim de la statele membre, vedem o creștere de jumătate de procent la șomaj de la începutul crizei de COVID. Iată de ce eu până acum am spus că efectele sunt destul de blânde, însă eu n-am multă încredere în cifrele de care vă vorbeam. Cred că unul din patru oameni, deci unul din patru lucrători, persoanele active în uh, Uniunea Europeană, de fapt se află într-una sau alta din schemele pe care le menționam înainte. Deci ei nu sunt în aceste statistici. Apoi, mai sunt două sau trei țări care cred că au interzis afacerilor să își dea afară angajații. Dacă nu mă înșel, în Spania Franța și Grecia. Și deci mai avem o cifră ascunsă, de fapt, care nu se poate vedea în uh, sondaje. Deci trebuie să avem mare grijă cu aceste cifre și, din păcate, nu pot decât să spun că ele vor crește considerabil în următorul an. E foarte trist, de fapt, pentru că ne-am descurcat destul de bine. Criza financiară se terminase, avusesem indicatori foarte buni la sfârșitul lui martie 2020, iar acum, bineînțeles, că au luat-o indicatorii în cealaltă direcție. Care sunt lecțiile crizei anterioare pe care am putea să le învățăm? Nu vreau să par arogant în niciun fel, pentru că nu este deloc rolul meu să trag concluzii și să vorbesc despre învățăminte, însă eu cred că statele membre cred că fac în fine ceea ce le, recomanda Comisia să facă. Sunt foarte impresionat de abordarea diferită a statelor membre față de criză, așa nu, cum uh, acum 10 ani nu se întâmpla așa, deci s-a schimbat abordarea. Totul era să se economisească bani, să se țină în balanță bugetul, iar acum abordarea e foarte diferită. Toate statele membre au introdus programe mari de cheltuieli, ceea ce eu zic că este în linie cu ceea ce Comisia le-a recomandat deja de mai multă vreme tocmai pentru a evita o recesiune imediată și pentru a putea împrăștia riscurile pe următorii ani. Uniunea Europeană are mai multe posibilități să-și ajute statele membre, dar sunt 88 de miliarde de euro pentru șapte ani, ceea ce e o picătură în ocean. Efortul trebuie să vină în continuare de la bugetul statelor membre, iar uh, fondul de redresare și recuperare va ajuta foarte mult. Este vorba de fonduri uh, considerabile pentru multe state membre și pentru unele dintre ele chiar vor fi mai mari decât toate fondurile de coeziune însumate. Mulțumesc! Bun, mulțumesc foarte mult pentru respectarea timpului. Domnul Cruz o să aibă cuvântul după aceea, dar vreau să mulțumesc în primul rând domnului director general și doamnei director uh, general. Vreau să pentru prezență și vreau să-i dau cuvântul mai întâi doamnei director general. Îmi cer scuze, nu m-am recunoscut. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, stimați deputați, membrii din Curtea de Conturi, domnilor și domnilor. Aș vrea să vă spun că este prima mea descărcare în calitate de director general la Digi Home și este o mare plăcere să fiu astăzi aici cu dumneavoastră într-un dialog deschis pe activitățile Digi Home. Chiar dacă până acum anul trecut nu eram eu responsabilă, sunt bucuroasă să vă răspund însă la întrebări în legătură cu acea perioadă și bugetul și implementarea sa în acea perioadă. În primul rând, aș dori să vă asigur că am luat în serios întotdeauna recomandările Parlamentului European, mai ales cea cu privire la hotspoturile, după cum a spus doamna Holmeier, în care am încercat să ne îmbunătățim uh, monitorizarea cât se poate de mult. E clar că Parlamentul European și Comisia, împreună cu Consiliul, în ultimii ani au făcut progrese considerabile în uh, domeniul afacerilor interioare, ajungând la punctul la care ne aflăm astăzi putem să ne uităm înapoi la o cooperare fructuoasă între instituțiile noastre, care a dus la o legislație nouă care a fost adoptată în 2019. Aș vrea să menționez uh, punerea în aplicare a noilor legi Frontex, a noilor competențe ale acestei agenții, care a dus uh, la o împiedicare a unor criminali și teroriști la, din uh, exploatarea fondurilor și uh, a libertății de mișcare și asigurarea faptului că toți, toată paza de coastă și polițiștii de frontieră au acces la toate informațiile necesare atunci când le necesită, din cauza sau datorită mai degrabă legislației de interoperabilitate. Fondul pentru afaceri interioare susține mai multe obiective din politica noastră, de exemplu, 22.800 de persoane vulnerabile au fost relocate din țări terțe în Uniunea Europeană cu schema de relocare și 30.700 au fost transferate din insulele Elene pe continent, plus cel pe care i-am transferat ieri. Aproape 380 de solicitanți de azil au primit asistență în statele membre și aproximativ 955 de migranți au beneficiat de măsuri de integrare și uh, legalizare. Vreau să vă anunț cu bucurie și faptul că de ieri nu mai există minori neacompaniați în centrele de recepționare în uh, Grecia, deci pe insulele Elene. Acestea sunt toate realizări pozitive, dar uh, nu aș ascunde nici faptul că nu întotdeauna am atins ceea ce ne-am promis. După cum știți, discuțiile au fost extrem de complicate pe reforma sistemului comun de azil. N-am putut să finalizăm aceste discuții și de aceea noua comisie trebuie acum să găsească o cale de ieșire din acest blocaj. Miercurea trecută am uh, prezentat noul pact pe azil și migrație cu ambiția de a începe de la zero pe acest capitol și încercând să avem o abordare umană și umanitară în domeniu, ținând cont de sensibilitățile de tuturor statelor membre. Încercăm să învățăm din lecțiile pe care le-am uh, învățat, de fapt, uh, în pachetul anterior și să încercăm să construim pe ceea ce am aflat. Evaluăm situația de acum, schimbările care au intervenit și sensibilitățile statelor membre încercăm să înaintăm un pachet complex care, după părerea noastră, va permite să punem în aplicare, sperăm cu ajutorul Parlamentului și a Consiliului, a unui pachet uh, important, sustenabil și rezilient în domeniul migrației și al azilului. Mă bucur foarte mult să discutăm pactul nou pe migrație în Parlamentul European cu toți membrii Parlamentului și sunt gata să vin cât se poate de des în Parlament. În ciuda multor acțiuni de creștere a ratei de returnare, ea a scăzut de la 35,6% în 2018 la 21% în 2019 am continuat eforturile noastre în 2020 pentru îmbunătățirea ratei, dar uh, așteptăm să avem impact prin noul pact pentru migrație. Dar trebuie să acceptăm și că criza COVID-ului a fost o frână considerabilă în calea eforturilor noastre de a-i returna pe oameni. Suntem însă încrezători că putem să relansăm lucrurile cât se poate de repede și, după cum ziceam, acest pact de migrație se concentrează mai ales pe îmbunătățirea ratei de returnare a persoanelor care nu au niciun drept să rămână în UE. Ceea ce privește bugetul, politicile afacerilor interne au fost susținute de 2,70% miliarde de euro angajamente de plăți, uh, angajamente, îmi cer scuze, de plăți da, care au putut să fie implementate cu rate de implementare foarte mari Mă refer la rata de 100% din ceea ce s-a stabilit la um, angajamentele de plăți. Digi Home a reușit să reducă cu 34% angajamentele restului a lichide, ralului, din angajamentele din 2019 și continue să urmărească evoluțiile din domeniu foarte îndeaproape. Rata de absorpție în cadrul programelor naționale ale statelor membre și uh, ale fondurilor de integrare și azil, dar și a fondurilor interne de securitate, au arătat o tendință crescătoare și sunt bucuroasă să vă pot vorbi despre aceasta mai târziu în detaliu. Datorită controlelor pe care le avem în curs, sumele la închidere sunt destul de mici, 16,94 milioane, iar rata reziduală la, de eroare rămâne la sub 2%, deci 1,53% în precis. Mi-am exprimat trei rezerve în um, raportul de activitate anual din 2019 și pot să vă asigur că deja am uh, luat măsuri pentru ca să le abordăm pe toate. Cele două rezerve pe care le-am exprimat se referă la fondul care a fost implementat în management partajat cu statele membre în perioada aia anterioară, dar și curentă de programare. Această rezervă va fi eliminată în momentul în care statele membre au implementat uh, măsurile de corecție care erau necesare. A treia rezervă se referă la grantul, granturi de management de gestiune directă care vin din uh, rata reziduală de eroare anuală care se află sub uh, pragul de um, um, eligibilitate de 2%. este nevoie să fim transparenți acolo unde găsim uh, probleme. Încercăm să facem cât se poate de mult pentru a preveni greșelile, dar facem și corecturile necesare atunci când este evident. În 2019 am reușit și să eliminăm două rezerve care au fost reexprimate în 2017 cu, pe bază de uh, probleme reputaționale la EASO și Frontex. Slăbiciunile care fuseseră identificate în sistemul de gestiune și control au fost uh, adresate prin măsuri de corectură. De aceea DigiHome a reușit să ridice aceste rezerve. Dacă e să ne uităm spre viitor, fondurile pentru afaceri interne vor face uh, parte din CPR-ul pentru următorul CFM, ca și celelalte fonduri și vom face tot posibilul pentru a îmbunătăți și accelera negocierile folosind lecțiile din trecut de a avea reguli simple și ușor de aplicat. Colegul meu dinainte a menționat folosirea metodei de costuri simplificate pe care o analizăm în momentul de față și pentru perioada viitoare. Doamnelor și domnilor, după cum știți, DigiHome acționează într-un mediu foarte dificil și dinamic, ca să o spun eufemistic. Avem situații foarte dificile în care trebuie să acționăm repede. Președinta intervine, dar doamna vorbitoare spune că termină imediat. Trebuie să acționăm repede în colaborare cu statele membre. Am avut trei crize de gestionat anul acesta. Criza dintre Grecia și Turcia, criza de sănătate publică, dar și criza din Moria și am declanșat imediat o susținere uh, de urgență pentru Grecia și pentru alte state membre, dar o să vorbesc despre aceasta în cadrul întrebărilor pe care mi le adresați. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Cruze, imediat și după aceea Marcus Piper, pentru că cred că trebuie să plece, dar mulțumesc foarte mult, doamnă Paria, pentru raportul noastră interesant. O să vin direct cu întrebarea la dumneavoastră și prima întrebare se referă la asistența AMIF de urgență acest ajutor a fost uh, prevăzut în 2019 să crească de la 25 de milioane la peste 100 de milioane, cam de 24 de ori mai mult. De ce s-a crescut atât de mult? Criza migrației, criza refugiaților din 2015 probabil că nu a fost originea schimbării. A doua întrebare este Se vorbește foarte mult despre faptul că în cadrul Fondului pentru Afaceri Interne foarte multe fonduri au fost vărsate către statele membre. Întrebarea mea este dacă există fonduri din cadrul direcției dumneavoastră generale care se cheltuiește și în afară de acest fond și dacă da, către cine curge și cât. O listă, dacă aveți, mi-ar fi suficientă, chiar mai târziu. Și a treia întrebare se referă la faptul că dumneavoastră DigiHome colaborați cu țările de origine și țările de tranzit și cu țările de destinație și încercați să adresați și motivele migrației eh, ilegale. Și aș vrea să știu dacă eventual ați putea să ne dați câteva exemple ce faceți uh, pentru identificarea acestor cauze? Ce faceți pentru a le combate și ce rezultate ați obținut? Mulțumesc. Marcus Piper. Da, mulțumesc și eu, doamnă președinte. Nu pot să mă abțin, dar ceea ce a spus doamna von Kramon despre regula șomajului tehnic către mine este finanțat printr-un credit și nu este deloc durabil. Poate că dumneavoastră n-ați fost atentă corect. Din păcate, lucrurile nu stau așa, banii nu vin din bancomat așa cum cred verzii, probabil, unii dintre ei. Acum, în legătură cu întrebarea propriu-zisă, ca să vorbim despre refugiați și politica de azil și la ajutorul pentru Grecia din partea UE. În perioada 2014-2020 am a avut 2,9 miliarde de euro pentru migrație pe care i-am pus la dispoziția Greciei. Acestea sunt sumele pe care le-am dat uh, și în acordul cu Turcia. În Turcia însă avem tabere de primire, avem 3 milioane de refugiați sirieni care sunt în familii gazdă, care merg la școală, care primesc o asigurare medicală și îngrijire. Nu, banii nu merg la statul turc, ci merge totul prin organizații umanitare. Deci am avut senzația, cel puțin eu am participat atunci, că la decizie că banii au ajuns bine unde trebuia. Dar ce s-a întâmplat cu cei 2,9 miliarde de euro care au fost adresați Greciei? Aș putea să ascult cu interes răspunsul. Poate comisia ar putea să facă presiuni mai mari pentru ca să știm ce se întâmplă cu ei. Mulțumesc! Vă mulțumesc, acestea sunt primele întrebări, două foarte plăcute. Aș fi vrut și eu să am mult, mulți bani și să scot rezultate puține, dar vă dau dumneavoastră cuvântul, doamnă director general. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Întrebarea pe urgențe. Într-adevăr, s-a extins fondul pentru urgențe, pentru că n-am avut nicio cerere de relocare deci am, n-am avut bani uh, suplimentari pentru relocare și sau am avut bani pentru relocări care nu au avut loc. Am avut o cerere de asistență de urgență, mai ales din Grecia. Poate să vă dau mai multe informații despre unde au ajuns banii. Noi am oferit 969,6 milioane Greciei prin asistența de urgență. Am oferit aceleași fond, fondurile acestea pentru autoritățile naționale, organizații internaționale și agenții ale Uniunii pentru a ajuta Grecia să facă față crizei migrației și pentru a-și întări gestiunea frontierelor în Grecia. Fondul acesta a fost uh, destinat migranților, solicitanților uh, de azil, interpretare, uh, cercetare, sănătate, securitate, capacitate de recepție, protecție pentru grupuri vulnerabile, inclusiv minori neacompaniați. Acest fond a fost esențial pentru a putea garanta resurse tangibile la fața locului, mai ales în insule și pentru a crea o capacitate suplimentară pe insule. Eu nu zic că situația e perfectă, dar nu mai vreau, vreau să vă dau un exemplu cum din 24 de mii de oameni pe Lesbos avem doar 200 uh, de oameni rămași pe insulă. Întrerupere fără microfon din sală not impressive. It's not impressive. Uh, that's... Vă impresionează. Ok. De aceea prezentăm acum un nou pact pe azil și migrație pentru a îmbunătăți situația. Dificultatea de a reloca o parte din migranți o avem în continuare pentru că ei sunt concentrați în hotspoturi. uri deci încercăm să facem tot posibilul pentru a rezolva situația. Am avut mai mult ajutor anul acesta din cauza situațiilor de urgențe cu care am fost confruntați din martie. Am avut uh, susținere din partea multor state membre, unde avem în continuare însă multe probleme de la debarcare în Mediterana atunci când e vorba de Malta și Italia. Eu nu vreau să zic că este perfect sistemul, ceea ce spun e doar că am încercat să îmbunătățim cât se poate lucrurile printr-o susținere a Greciei, dar, desigur, mai e întotdeauna loc de îmbunătățire. Sunt de acord. Da, mulțumesc. Cred că colegul a spus că ar trebui să ne mai dați informații despre ce s-a întâmplat cu cele 2,9 miliarde, pentru că Condițiile în care s-au cheltuit în Turcia au fost mai bune decât cele din Grecia și n-au primit mai mulți bani în Turcia decât în Grecia. Deci vreau să ne specificați ce s-a întâmplat cu banii, respectiv cu 2,9 miliarde. Poate că aveți posibilitatea să verificați ce s-a întâmplat concret. Zvetelina și după aceea Viola von Kramon, una, una după alta. Thank you, Madam Chair. Uh, thank you, uh, Miss for being here. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Parat, că sunteți aici. Avem întrebări foarte dificile pentru dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb câteva uh, lucruri despre rata erorii din raport. În ceea ce privește gestiunea partajată, marja de eroare este sub 2%, însă pentru gestiunea partajată vedem că marja de eroare este mult mai ridicată, 7,1%. Puteți să ne spuneți de ce este atât de ridicată și de ce în legătură cu gestiunea partajată e mai mare și ce măsuri luați pentru a le modifica? A doua întrebare pe care vreau să vă pun se referă la o parte anume din raport în care dumneavoastră ați spus că în semestrul european, exercițiul 2018-2019, Digi Home a inclus opt uh, recomandări specifice de țară pentru 9 țări, pentru, pentru 2019 către mai multe state membre și vreau să vă întreb dacă aceste recomandări specifice de țară se referă la folosirea fondurilor UE. Uh, Pot să vă dau care e partea din raport. E pagina 32 la care mă refer. Mulțumesc! Thank you very much, Svetlina. Now... Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Și acum încercăm Viola Vron Kramer. Pentru că... A, se pare că funcționează. Bun, foarte bine. Everything else was fine. Thank you. Well, thanks a lot, uh, Mulțumesc foarte mult, doamna director general, pentru acest uh, raport. Aș dori și eu să adresez o întrebare referitor la Grecia dar poate un pic formulată diferit, având în vedere că plătim foarte multe sume către Grecia și că în continuare situația în, pe insule și în Moria este uh, foarte tragică. Um, mă întreb dacă nu cumva Grecia a fost uh, oarecum uh, reticentă să aplice în mod sistematic procedurile de azil. Oare de ce atât de greu? Nu sunt împotriva plătirii acestor sume, dar atunci aceste sume trebuie să fie în uh, beneficiul solicitanților de azil și nu știm exact dacă banii merg acolo unde e nevoie de ei, acolo unde oamenii chiar au nevoie de aceste sume. Și întrebarea este cum putem să consolidăm capacitățile guvernului elen să coopereze mai bine și într-adevăr să folosească acest uh, management partajat care să permită apoi o îmbunătățire a procedurilor de azil, care deocamdată sunt destul de slabe. O a doua întrebare se referă la situația persoanelor returnate dinspre Libia către 34 de alte state. Aș vrea să știu dacă ați făcut eu știu, verificări eficiente în hotspoturi, să știți exact care este situația critică în aceste tabere din Libia. E clar că nu trebuie să intrăm prea mult în detalii, dar e destul de evident. Și apoi, cum anume ați controlat aceste uh, returnări, mai ales în Libia? La, um... Mulțumesc foarte mult, Viola. Acum interpreții ne părăsesc și aș ruga pe toată lumea să vorbească engleză pentru ultimele minute ale ședinței. Mulțumesc. Yeah? Thank you, uh, thank you very much. Uh, on on the error rate, uh, maybe uh, I can. Uh, uh, give you some in information. We, the error rate, which is um,